prezente din Republica Franceză mi-au trimis două cereri de ridicare a imunității parlamentare pentru doamnele Marine Le Pen și pentru doamna Marie-Christine Butonet pentru că s-a lansat o anchetă judiciară de către uh, secțiunea financiară a Tribunalului de Mare Instanță din Paris. Potrivit regulamentului, aceste cereri sunt trimise Comisiei de Afaceri Juridică din Parlament, care este competentă